Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie alle persönlich und Bună ziua, domnilor și domnilor! Vă salut cu mare căldură pe toți! Văd că suntem extraordinar de mulți, avem atât de mulți colegi și atât de mulți participanți în sală, este ceva incredibil. Avem raportul prin politică în domeniul concurenței pe anul 2008, de raportor colegul Beautygofer, da cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt sigur că toți care nu participă în mod personal la această discuție sunt alături de noi cu spiritul. Am uh, decis în comisie să dăm un aviz pentru raportul pe care îl redactează doamna Sofia Intveld de la ALDE Am avut plăcerea de a face recomandări pentru un astfel de aviz. Sunt șapte puncte care mi se par importante. În primul rând, și acest lucru nu este unul banal. Ar trebui să salutăm acest raport, mai ales capitolul cheie referitor la carteluri și consumatori. Uh, de asemenea, înființarea unei unități de legătură cu consumatorii se cunoaște faptul că cartelurile uh, dăunează intereselor consumatorilor și tocmai de aceea trebuie subliniată această inițiativă. În al doilea rând, în momentul în care am redactat acest document, am pornit de la premisa că conferința părților 15 va, ar putea să aibă niște rezultate diferite. Dar sigur că în principiu este corect să punem întrebarea ce consecințe ar avea un acord internațional asupra concurenței. În al treilea rând, deci dori să propun să solicităm Comisiei ca în următorul raport despre concurență să introducă un capitol de sine stătător cu privire la concurență și IMM-uri. Aceste capitole principale sunt un instrument foarte bun pentru a um, sublinia lucrurile foarte bine, pentru a sublinia dificultățile care există tocmai pentru IMM-uri în uh, concurența de pe piață acestea ar trebui să fie tratate într-un capitol special. Sper, sper că astăzi vom alt, astfel vom putea să le sprijinim pe IMM-uri. În al treilea rând, întrebarea este cum funcționează, cum au reușit să denatureze concurența diversele mecanisme naționale de sprijin al industriei de automobile sau cum ar putea acestea să își aducă o contribuție. În orice caz, care este legătura între producători și furnizorii direcți și indirecți, din câte am auzit eu, acest uh, uh lucru trebuie analizat. În al cincilea rând, mă refer aici la sectorul energetic. În Germania, discuția este una de actualitate probabil că și în alte state, că există o lipsă a investițiilor în infrastructură care poate să denatureze sau chiar denaturează concurența. În al șaselea rând, uh, este vorba de achizițiile publice și aici trebuie să uh, fim foarte atenți pentru că um, criteriile internaționale ar putea putea să ducă la o denaturare a concurenței, uh, criteriile naționale și diferențele între state și este foarte important ca uh, efectele sociale și economice să fie incluse în aceste norme pentru că astfel se poate aduce o inovare și în al șaptelea rând, în ceea ce privește sectorul telecomunicațiilor, eu sunt de părere că acolo, ca și înainte, în pofida eforturilor comisiei există o lipsă a concurenței, prin urmare, aici trebuie să facem ceva și sper că uh, noul organism de coordonare al uh, autorităților de reglementare în comunicațiile electronice să fie mai eficace. Am, semnaliz, am semnalat de la început faptul că sunt deschis cooperării, așadar, în momentul în care am primit uh, uh opinii, le-am uh, uh, primit cu plăcere și le-am inclus în textul meu. De asemenea, am colaborat foarte bine cu doamna Intfeld cu privire la acest raport și dânsa mi-a spus că salută acest aviz din partea Comisiei ITRE. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Balcitis dorește să ia cuvântul primul, vă rog. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Tai visų pirma, noriu pasveikinti. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îl felicit pe colegul Buticofer pentru acest aviz, pentru acest document foarte exhaustiv. Vreau să mulțumesc pentru buna colaborare, pentru că a incorporat propunerile noastre în text. Am câteva observații pe care va trebui să le discutăm pe viitor. Mai întâi în legătură cu concurența pe piața internă a energiei și securitatea energetică. Știm că încă nu avem o piață a energiei care să funcționeze bine pentru că anumite regiuni, de exemplu cea a Mării Baltice, sunt izolate de restul Europei în ceea ce privește furnizarea de energie și plătem mai scump energia astăzi decât restul Europei. Atâta timp cât nu avem suficientă infrastructură în Uniunea Europeană, nu putem, uh, nu putem asigura eficiența și concurența pe piața internă a energiei. De aceea cred că trebuie să facem o propunere pentru o bună finanțare a proiectului de infrastructură în domeniul energiei pentru a putea uh, fi pus în practică la timp și pentru ca Comisia să ne transmite rapoarte dacă lucrurile merg bine și nu se înregistrează întârzieri. În legătură cu uh, economiile cu emisii scăzute de dioxid de carbon, uh, acest obiectiv al nostru, trebuie să ne asigurăm că vom, uh, tot ce facem respecte acest obiectiv de transporturi ecologice. Comisia trebuie să verifice modul în care regulile achizițiilor publice influențează concurența în statele membre, pentru că eu cred că există o influență acestora, chiar dacă există diferențe între statele membre în ceea ce privește regulile care guvernează achizițiile publice. Cred că trebuie să se, să există o inițiativă de reguli comune la nivel comunitar privind achizițiile publice. Numai astfel ne putem asigura că aceste achiziții publice respectă regulile de transparență. Mulțumesc! Danke sehr. Gibt es eine Wortmeldung? Mulțumesc! Există și cineva din partea comisiei care dorește să ia cuvântul? Domnul Weber, îmi cer scuze, nu v-am văzut. Euh, Foarte pe scurt. Am vrut, aș dori și eu să mulțumesc colegului Buticofer pentru cele șapte puncte pe care tocmai ni le-a prezentat. Mm, nu am prea multe de adăugat la fiecare punct, dar uh, punctul 6 mi se pare deosebit de important acest punct care preconizează incorporarea în achizițiile publice și în contracte a unor norme și criterii care au consecințe sociale și de mediu. Lucru care ar modifica concurența, ar redinamiza această concurență și poate chiar ar schimba uh, însăși sensul acestei concurențe. Cred că din uh, ansamblul uh, sugestiilor uh, uh, este un fel de imn în favoarea concurenței, care mă deranjează puțin pentru că concurența nu este un obiectiv în sine, bineînțeles util, dar uh, nu un obiectiv în sine. Am studiat uh, câteva cazuri privind concurența în țara mea, în Franța, în care un exces de um, uh, în dorința de a asigura concurența și de lupta împotriva conglomeratelor au uh, împiedicat uh, realizarea unor uh, întreprinderi puternice, întreprinderi europene puternice. Eu cred că trebuie să permitem întreprinderilor europene să devină adevărați campioni la nivel mondial. Deci trebuie să luptăm într-adevăr împotriva cartelurilor și conglomeratelor. Am făcut acest lucru de mai multe ori, dar uh, cred că nu trebuie să uităm nici uh, consolidarea potențialului industrial al întreprinderilor europene, ceea ce implică um, luarea acestui criteriu în considerare uneori. Mulțumesc. Comisia dorește să spună ceva? Vă rog. Thank you very much. Uh, yeah. Mulțumesc. Da, mai întâi aș, am vrea să vă mulțumim, să mulțumim pentru acest proiect de aviz foarte complet și util pentru că abordează chestiuni care ne vor ajuta să îmbunătățim uh, formularea raportului pe viitor. Am notat faptul că s-a apreciat uh, accentul pus asupra IMM-urilor. Cred că chestiunea legată relația dintre concurență și IMM-uri este un principiu care ne ghidează în acțiunea noastră, lucru vizibil din diferitele um, acțiuni, inițiative ale noastre, de exemplu, în ceea ce privește ajutoarele de stat. Deci, iată, se va anansa în direcția dorită de Parlament în, viitorul raport. În ceea ce privește celelalte elemente pe care le-ați menționat, le-am notat, sunt de folos și vom uh, încerca să reacționăm în următorul raport la aceste puncte. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bütikofer. Doriți să mai las cuvântul? Foarte scurt, domnule președinte constat, după ceea ce a spus domnul Weber, nu m-aș fi așteptat uh, să mi se spună cineva să mă critique că încerc să fac un, uh, să aduc un imn concurenței. Uh, e foarte ciudat să fie criticat un ecologist <laughs> pentru așa ceva în uh, Parlamentul European. Aș dori să răspund domnului Weber, colegului Weber, să spun că nu am avut deloc această intenție și sunt de acord cu dumneavoastră, domnule coleg, că într-adevăr nu trebuie să uh, idolatrizăm concurența, dar uh, ea este importantă și, pe de altă parte, piețele au nevoie de ordine, pentru că dacă nu sunt bine reglementate, nu pot să funcționeze foarte bine. Nu sunt de acord cu cei care consideră că piațele, trupele de sate să se organizeze singure prin propriile mecanisme. Trebuie să vedem care este reglementarea care trebuie impusă unei piețe, una care să fie foarte clară, în care să știm foarte clar care sunt consecințele mișcărilor de pe piață, așadar o, o structură de reglementare bine gândită și de aceea am adus aceste șapte puncte. Mulțumesc! 2 februarie este termenul pentru depunerea amendamentelor și vă rog în engleză pentru că avem o procedură foarte rapidă. Trecem la următorul punct. Raportul referitor la Cartea Verde a Comisiei privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană. Expertul nostru este Giles Chichester. Das Wort. German, thank you. Um, I... Mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu, colega mea, doamna Gutierrez, fosta mea colegă, dintr-un alt grup, mi-a solicitat să să îmi ia locul și sunt dispus să îi, îi acord acest, această favoare dacă promite să fie foarte rapidă sigur, eu nu am nicio problemă, dacă toată lumea este de acord, atunci vorbim despre europeană. Da, asta înseamnă că are col, uh, cuvântul colegul Enciu, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor pentru opinie în comisia, a Comisiei ITRE pentru raportul european, a pașii următori, dați-mi voie să vă prezint concluziile la care am ajuns în urma analizei proiectului și în același timp recomandările mele către Comisie. Aș vrea o scurtă precizare de făcut. Vă rog să luați în considerare varianta raportului primit acum în sală, întrucât la articolele 2 și 5 s-au constatat diferențe între diferitele traduceri. Am să încep prin a vă spune că în momentul de față, formatul site-ului, precum și modul în care a fost gândit să funcționeze acest proiect, trebuie îmbunătățite. Europeana trebuie să existe sub forma unei baze de date cu acces online și nu a unui portal, întrucât, așa cum funcționează în prezent ca și portal, nu face decât să faciliteze reclama pentru opere digitale care se găsesc în bazele de date ale diverselor biblioteci sau librării. Acestea acordând acces la conținut contra cost. Să nu uităm că acest portal a fost și va fi plătit din bani publici pentru a oferi acces digital la cultura europeană. Fiind un portal, face în general trimiteri către site-uri și baze de date independente. Nu se poate face astfel niciun fel de asigurare asupra disponibilității permanente a operelor, precum și nici a faptului că accesul la opere orfane sau out of print este gratuit, atâta timp cât documentul digital se află pe un server privat, acesta aparține de fapt celui care deține serverul. Proprietarul serverului are tot dreptul să ceară o compensație pentru vizualizarea documentelor care se găsesc pe acel server. Punctul 2 ar fi pentru a avea un organism de management pentru europeană, ca și bază de date cu acces online, online avem, obligație, avem nevoie de o agenție sau un corp satelit în subordinea comisiei. Baza de date europeană poate garanta astfel atât disponibilitatea unui document digital, precum și o metodă standard și sigură de recompensare a drepturilor de autor pentru documentele care au acest drept. Cantitatea de muncă depusă timpul și costul pentru monitorizarea tuturor site-urilor și bazelor de date care contribuie cu material digital la o variantă portală europeană, este mult mai mare decât în cazul organizării unei baze de date. Nu trebuie să primeze interesul comercial al librariilor și bibliotecilor online, online în fața importanței accesului la informații de calitate pentru cetățeanul european, celui cărei de fapt îi se adresează acest proiect. O astfel de organizare, creează în același timp și o viziune mai clară din punct de vedere a responsabilizării, fapt care nu poate duce decât la o mai bună perfecționare a proiectului. Pentru ca Europeana să funcționeze, este nevoie de organizarea și managementul surselor de informații digitale, precum și a resurselor. Singurul organism reprezentativ la nivel european care poate asigura o abordare unitară a acestui proiect este Comisia. Aceasta trebuie să ofere o soluție de management pentru proiect. În această idee consider că este necesar un studiu din partea Comisiei asupra posibilității creierii sau desemnării unei agenții europene, precum și a unor agenții naționale menite să gestioneze procesul de digitizare, să asigure respectarea copyright-ului, să găsească metode de plată acestea către autor, precum și alte subiecte relevante. Depozitele legale naționale conform legislațiilor naționale a statelor membre, cu excepția Olandei, au obligația să dețină în patrimoniul lor copii ale operelor care sunt publicate. Dacă editurile ar trimite către aceste depozite în mod obligatoriu și o copie în format digital, așa cum trimit către tipografie, informația ar circula mult mai repede și mai ieftin. Colaborarea directă între depozite naționale și europeane ar înlezni atât adăugarea de material nou, cât și viteza cu care acesta este disponibil către cetățean. Trimiterea către european a materialului digital trebuie să se facă numai cu acordul celui care deține drepturile de autor asupra documentelor și în condițiile pe care acesta le acceptă. Un punct sensibil este accesul gratuit la informații culturale educative pentru studenți, elevi, profesori și cercetători. Trebuie să reprezinte această gratuitate o prioritate pentru îmbunătățirea standardului de viață și educațional la nivel european. Aceste categorii sociale trebuie să aibă un statut privilegiat privind accesul la materialul digital din cadrul bazei de date europeană. Acest acces trebuie monitorizat de către agenția desemnată de comisie cu scopul managementului acestui proiect. O soluție este acontarea de conturi speciale pe care acestea le pot utiliza pentru accesarea informațiilor culturale educative. Aceste conturi având acces doar la vizualizarea de conținut și nu la salvarea acestuia. Tinerii trebuie încurajați spre cunoaștere și educație, pentru că numai așa valorile europene vor putea fi cunoscute și însușite de către acestea. O problemă cu care ne confruntăm în momentul de față este aceea că nu există un cadru legal privind, prin care bibliotecile pot aplica pentru obținerea de fonduri <clears throat> pentru activitățile de digitalizare și conservare a patrimoniului propriu, acestea nefiind elegibile. Ele trebuie să apeleze la alte instituții și organizații pe baza unor contracte de colaborare pentru digitizarea materialului propriu. Problema apare și în momentul în care nu se cunoaște cine are dreptul de proprietate asupra documentului digital, apărând divergențe din care bibliotecile au de obicei de suferit și odată cu acesta și procesul în sine. Personalul din biblioteci știe cel mai bine să gestioneze o astfel de operațiune, mai ales a unor opere, opere vechi de mare valoare, precum și ce dotări tehnice sunt necesare. În încheiere, proiectul Europeana se află acum în stadiul beta, nefiind uh, la ora actuală cunoscut în rândul cetățenilor europeni cărora li se adresează. În momentul în care va deveni pe deplin operațional, el trebuie să fie făcut public prin campanii de informare și conștientizare a utilității sale. Un serviciu public este bun atâta timp cât este folosit și poate aduce beneficii prin utilizarea lui. Dacă cetățeanul european va folosi Google Books pentru că este mai simplu și cunoscut, înseamnă că proiectul nostru este inutil și nu reprezintă decât o pierdere de resurse europeană poate deveni un proiect de succes al Uniunii Europene atât timp cât este construit pe valorile și idealurile Uniunii, reprezintă centrul informației culturale europene. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept uh, părerile colegilor în legătură cu acest subiect. Herzlichen Dank, Frau Gutierrez Gutierrez. Mulțumesc, doamna Gutierrez. Mulțumesc. la ultima președinție spaniolă am discutat această chestiune în Comisia pentru Cultură și am avut aici o dificultate de natură educațională datorită subsidiarității. Trebuie să fim foarte inteligenți aici. Principiul subsidiarității este unul foarte inteligent. Uniunea Europeană nu dorește să se implice, să intervină acolo unde nu are treaba avem aici un proiect în fața noastră, poate că n-a fost foarte bine proiectat de la început, dar problema a fost menționată parțial de către raportor. Trebuie să vedem care este această problemă. În primul rând, europeană înseamnă că poți să consulți cărți pe internet și poți să intri în contact cu toate librările europene. Aceasta este ideea. Dar coordonarea trebuie să fie perfectă în același timp. Țările trebuie să asigure fluxul de informație către acest uh, proiect. Eu am fost ministru într-o regiune în Spanie și trebuie să spun că regiunile uh, intră foarte greu în contact. Nu ar trebui să creăm mai multe agenții prin Europa, ci trebuie să consolidăm centrul centrul acestei rețele, astfel încât toate informațiile să fie de înaltă calitate și să treacă în această rețea. Trebuie să vedem care entități publice sau private să fie implicate aici. Îmi pare foarte rău pentru uh, prietenii noștri din, uh, din uh, Olanda. Ei au această problemă cu delimitarea sferei publice de cea privată. Dacă plătești bani pentru ca o agenție din Olanda să distribuie um, reviste, nu știu dacă cineva va vrea să plătească dinainte pentru a citi aceste articole. Deci trebuie să fie o rețea deschisă, una de înaltă calitate și de asemenea trebuie să aibă un buget. Bugetul e un flac în momentul de față, nu, nu, nu este suficient în, în toate statele membre. Trebuie ca cineva să aibă această responsabilitate și în momentul de față nu există o varietate prea bună în ceea ce privește cărțile care să fie incluse în această bază de date. Eu am o oarecare experiență, pentru că am uh, fost uh, consilier pentru cultură într-una din regiunile din Spania și mi se pare că Ehm, mulți oameni sunt foarte suspicioși, nu vor să-și includă uh, operele, uh, patrimoniul cultural uh, în această bază de date. Toată lumea ar trebui să poată să contribuie cu informații, cu conținut cultural și, de asemenea, toată lumea ar trebui să poată să descarce acest conținut ca fișiere PDF. Da, sigur că oamenii sunt foarte tentați de Google, dar uh, Europa nu este la fel cu Statele Unite. Fiecare țară ar putea să poată să furnizeze orice fel de material dorește să furnizeze în această uh, bază de date în uh, propria limbă. Nu cred că se poate crea un temei juridic aici. Putem crea un organism central care să fie responsabil de această chestiune, dar să avem grijă să nu avem din nou uh, problemele pe care le avem de obicei, spun colegului meu din România. Uh, Franța și Germania sunt principalii vinovați pentru că sunt foarte mult împotriva uh, cooperării în domeniul culturii și educației. Deci trebuie să fim foarte atenți și uh, să evităm principiul subsidiarității pentru ca acest proiect să poată deveni unul atractiv. Sunt de acord cu toate lucrurile pe care le-a spus colegul meu. Nu putem să lăsăm subsidiaritatea să fie o piedică în uh, fața acestui proiect. Trebuie să oferim conținuturi, imagini, uh, cărți. Foarte mulți oameni uh, tineri nu cunosc ceea ce le poate, poate oferi cultura europeană, pentru că sunt atât de tentați, atât de atrași de oferta serverelor ca Google. Aproape că am terminat. Sunt în favoarea consolidării centrului acestei rețele. Trebuie să vedem cine este responsabil pentru europeana și cred că se pot face foarte multe lucruri vrem cât mai puțină legislație, nu avem nevoie de uh, foarte multe reguli, nu avem de, nevoie de un buget foarte mare, dar ideea este că acest proiect trebuie să dea fiecăruia sentimentul că este parte al proiectului european. Dacă nu s-a vorbit de copyright, eu aș zice să lăsăm această problemă deoparte, să nu o men menționăm acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Colegul Bütikofer are cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc. În primul rând aș dori să îi mulțumesc coleg colegului Enciu pentru acest uh, proiect de aviz. Cred că două puncte sunt importante pe care dânsul le menționează aici. În primul rând, accesul liber și în al doilea rând, după cum a subliniat uh, domnul coleg Enciu, necesitatea de a face publicitate pentru ca să existe acest proiect și pentru ca ea să fie cunoscută de către oameni. Dacă oamenii nu sunt implicați în acest proiect, atunci el nu va avea succes. De aceea este foarte important să subliniem acest lucru. Aș uh, dori să fac și eu câteva comentarii. O dificultate la europeana până acum este faptul că implicarea statelor membre uh, este foarte diferită ca intensitate. În primul rând, Franța și Germania sunt statele care au contribuit cel mai mult și ar fi foarte important pentru că este un proiect care duce la protecția patrimoniului cultural și a diversității culturale a Europei, de aceea ar fi foarte important ca toate țările să se implice. În al doilea rând, avem uh, o serie de dificultăți juridice, cum ar fi la implicarea materialului care este sub, încă sub incidența drepturilor uh, de autor, sigur că nu dorim să creăm o gaură neagră în, acum în secolul 21 în ceea ce privește drepturile de autor, trebuie să rezolvăm problema la operele unde este dificil sau imposibil să găsim proprietarii drepturilor. Și al treilea punct pe care voiam să îl menționez este foarte important să uh, garantăm durabilitatea finanțării pentru acest proiect. Încă o dată, foarte mult, mulțumesc foarte mult pentru activitatea dumneavoastră și pentru punctele pe care le-ați subliniat. Mulțumesc din partea comisiei. Cine vorbește? Domnul Folman sau doamna Zeli? Domnul Folman. E rândul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Europeana este rezultatul unei colaborări fără precedent între instituțiile europene și după cum au subliniat diferiții vorbitori, este un proiect în curs. Europeana este încă în fază de prototip, însă oferă acces direct deja la 6 milioane de obiecte digitale. Nu vorbesc doar despre cărți, ci documente de arhivă, fotografii, sunet, uh, materiale audiovizuale obiectivul politic este ca numărul acesta să fie de 10 milioane în 2010 și, de asemenea, anul acesta va fi lansată o versiune revizuită. S-au făcut diferite observații cu privire la proiectul de aviz. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz. Propunerile făcute acoperă o serie întreagă de subiecte importante organizarea digitalizării în statele membre, folosirea standardelor comune, depozitarea și păstrarea pe termen lung a materialului digital, cum va fi organizat uh, acest lucru în Europa, ce se poate face la nivel european și un alt subiect important, cum poate fi făcută europeană, mai cunoscută publicului european. Echipa europeană a avut o abordare prudentă în privința publicității până acum, având în vedere că serviciul acesta este încă în fază de prototip. Raportul face o serie de sugestie, sugestii interesante, însă aș vrea și să trag și să, și să atrag atenția asupra unui, unui lucru. Europeana este organizată într-un mod descentralizat. Conținutul rămâne la instituțiile culturale. Europeana te ajută să găsești materialul și să creezi sinergii între materialele din diferitele țări. Abordarea propusă de raportor este mult mai centralizată. În practică, această abordare ar însemna că ar trebui să pornești de la zero – și acest lucru contravine deciziilor luate de până acum, inclusiv cele luate în, de- deci, în rezoluția Parlamentului din 2007 și în concluziile Parlamentului. S-au menționat uh, elemente legate de accesul liber la cultură. La ora actuală, Europeana oferă deja acces liber la milioane de lucrări uh, importante. Accesul la materialele acoperite de drepturile de autor este mai dificil pentru că trebuie să se țină cont de necesitatea remunerării deținătorilor de drepturi. Pentru materialele mai vechi s-ar putea încheia acorduri de autorizare între utilizatori și uh, deținătorii de drepturi. De asemenea, ar exista linguri între europeană și site-urile pe care se găsesc materiale disponibile pentru achiziție. S-au făcut observații cu privire la regulile de copyright. Comisia a publicat o comunicare cu privire la economia cunoașterii și drepturile de autor care se ocupă în mod specific de acest lucru. În ceea ce privește guvernanță, administrarea, va fi esențială și examinăm aceste aspecte împreună cu statele membre și echipa europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, știți cu toții, dragi colegi, că avem o procedură deosebită, o procedură accelerată, pentru că am avut dificultăți uh, în uh, Comisia pentru cultură, De aceea am stabilit să avem votul pe 4 februarie și că se vor depune amendamente numai în limba engleză. Pre... Pornesc de la premisa că sunteți cu toții de acord cu această procedură. Vă mulțumesc tuturor și trecem acum la punctul 30, raportul cu privire la Carta Verde a Comisiei privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană. Și acum avem uh, norocul să îl putem asculta pe Giles Chichester. Thank you, Chairman. And I... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu care credeam că scăpasem. Deșeurile biologice. Este vorba despre o carte verde a Comisiei Europene. O carte verde care a fost publicată acum destul de multă vreme, în 2008, care definește deșeurile ca fiind deșeuri alimentare sau de bucătărie provenind din gospodării, din restaurante, firme de catering sau din magazine de vânzare cu amănuntul și deșeuri similare provenite din uzile de prelucrare a produselor alimentare. Se spune de asemenea ce nu includ forest, rezidurile forestiere, de exemplu. Ni se spune că cantitatea totală de deșeuri biologice din Uniunea Europeană este de circa 76,5-102 milioane tone. Sunt, uh, este o estimare aproximativă, deci, și aceste deșeuri biologice provin din parcuri, grădini și așa mai departe, pe de altă parte, din bucătării, deșeuri alimentare. Apoi se vorbește despre politicile care se aplică gestiunii deșeurilor biologice și se face lista diferitelor metode de tratare, colectare separată, este un sistem cu care ne familiarizăm din ce ce mai mult acasă, trebuie să ne uh, triem deșeurile și să le punem în uh, recipiente separate. Încercăm să ne asigurăm că punem ce trebuie în cutia sau în punga corespondentă. Apoi mai avem depozitarea deșeurilor, mai avem incinerarea și unii dintre noi consideră că este un lucru bun dacă duce și la producerea de energie și voi reveni la această metodă. Apoi avem tratarea biologică care include compostarea. Sunt familiarizat și cu această metodă pentru că la țară deșeurile alimentare sunt uh, introduse într-un recipient unde se degradează și apoi pot fi uh, din nou uh, introduse în sol și ar mai fi digestia anaerobă. Punem aceste deșeuri într-un container mare și acolo se produc niște procese chimice minunate care fac ca deșeurile să se convertească în gaz, gaz care, iarăși, poate fi foarte util, poate fi folosit în scopuri energetice. Mă întorc la diferențele între statele membre în ceea ce privește gestionarea acestor deșeuri. Au fost identificate trei abordări, incinerarea, există țări care uh, preferă să incinereze decât să depoziteze. Apoi există uh, țări care recuperează un număr mare de materiale, se face foarte multă triere și reciclare și trebuie să observ că Marea Britanie nu face parte dintre aceste țări. Apoi sunt țări care se bazează foarte mult pe depozitarea deșeurilor. Nu se menționează statele membre, dar cred că multe țări recurg la această metodă și, încă o dată, nu suntem favorabili depozitării, trebuie să identificăm un alt mod de a gestiona deșeurile. Aspectul care este esențial pentru Comisia Mediu, dar întotdeauna este interesant să ne spunem și noi punctul de vedere, aspectul interesant este recuperarea de energie sau producerea de energie uh, pe baza deșeurilor. Și cred că asupra acestui aspect trebuie să ne focalizăm în avizul nostru. Agenția Europeană de Mediu a publicat un raport care arată că potențialul de producere a bioenergiei din uh, deșeurile solide municipale este de 20 de milioane echivalente petrol pe an, ceea ce ar însemna 7% din totalul energiilor regenerabile în 2020. Deci vorbim despre o sursă substanțială de energie și este o metodă care trebuie încurajată pentru că îmbușcăm doi iepuri dintr-un foc, scăpăm de deșeuri și în același timp uh, producem energie. Comisia vine și cu o serie de întrebări. Există opt uh, întrebări din păcate, însă, numai una merită abordată și anume îmbunătățirea recuperării de energie. Și asupra acestei chestiuni ar trebui să se focalizeze avizul nostru. Mă adresez acum colegilor mei și îi invit să participe la această dezbatere am început să pregătesc un uh, proiect de aviz, însă calendarul pe care l-am văzut ne permite încă să includem și alte sugestii și aș fi recunoscător colegilor dacă ar face astfel de sugestii atâta timp uh, cât este vorba despre modalități uh, politicoase și prietenoase de gestionarea deșeurilor. Vă mulțumesc! Thank you. I will be friend... Doamna Holler, acum cuvântul. Mulțumesc că să fiu prietenoasă și politicoasă, pentru că n-aș vrea să vă mai creez dificultăți suplimentare în ceea ce privește separarea deșeurilor. Mulțumesc pentru acest schimb de opinii. Cred că în acest stadiu aș fi de acord cu dumneavoastră, spunând că, într-adevăr, energia provenind din deșeuri este o chestiune asupra care ar trebui să ne focalizăm atenția am observat că se acordă multă atenție în acest document al Comisiei potențialului pentru digestia anaerobă, pentru producerea de biogaz care poate fi utilizat ca carburant de sine stătător pentru vehicule comerciale, municipale sau, dacă este tratat suplimentar, poate să intre în uh, um, rețeaua de aprovizionare cu gaz. Dar știu că există o serie de tehnologii dezvoltate în momentul de față care cresc posibilitatea de a utiliza deșeurile pentru obținerea de energie. Am uh, auzit despre potențialul uh, acesta în momentul în care am discutat despre Um, directiva privind energiile regenerabile și am acordat puncte suplimentare, să le spunem așa, uh, noilor generații de biocarburanți proveniți din deșeuri. Mă interesează în mod deosebit, pentru că acest lucru vine de la alegătorii mei, mă interesează în mod deosebit potențialul de a utiliza un proces anaerob care uh, să nu ducă la formarea de biogaz, ci la producția de etanol de a doua generație. Și sunt puțin îngrijorată că dacă nu uh, introduc acest punct în discuție la momentul acesta, atunci s-ar putea să avem la sfârșit o definiție a prelucrării anaerobe a deșeurilor care să se focalizeze în mod exclusiv asupra biogazului, neincluzând potențialul enorm care există pentru uh, producerea de bioetanol de asemenea. Așadar, dacă ar fi posibil să includeți și acest punct în document, m-ar ajuta foarte mult. Mulțumesc! Mulțumesc! Romana Ioran Cisec. Hvala lepa in hvala. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru imaginea clară care ne-a dat-o în legătură cu această temă. Sunt uh, de acord că majoritatea aspectelor intră în uh, este de domeniul Comisiei Envi, dar într-adevăr sunt și oportunități de afaceri aici și de aceea uh, Um, această chestiune este uh, și de interesul comisiei noastre. Nu e vorba doar de materii prime și de uh, procesarea acestor deșeuri. Uh, este e o problemă aici, probabil nu doar o problemă a țării mele, a Sloveniei, ci o problemă a Uniunii Europene și anume faptul că cetățenii nu au încredere în uh, Uh, construirea unor uh, instalații um, pentru gestionarea deșeurilor în zona lor. Cred că trebuie să arătăm oamenilor informațiile și uh, să le explicăm că nu e vorba aici uh, de o instalație sau alta. Trebuie să le prezentăm avantajele uh, și dezavantajele incineratoarelor, precum și uh, altor tipuri de instalații de gestionare a deceurilor. Trebuie să le spunem clar că noi căutăm cea mai bună soluție și cred că comisia noastră este cea care trebuie să comunice acest lucru foarte clar. Vreau să spun de asemenea că ar fi bine să subliniem încă o dată faptul că e nevoie de criterii durabile pentru, de durabilitate pentru biomasă și pe baza acestor criterii trebuie să se ia deciziile în legătură cu modul în care trebuie gestionate deșeurile biodegradabile. Și aș mai vrea să spun încă un lucru. Trebuie să fim atenți în legătură cu aceste noi inițiative. Obiectivul, din câte înțeleg eu, acestei cărți verzi este să se dea un răspuns la întrebarea dacă e nevoie de măsuri la nivel comunitar. Din câte îmi dau eu seama, decizia privind uh, tehnologia care trebuie folosită depinde de caracteristicile locale. De aceea, trebuie să fim atenți cât de mult dorim să intervenim și unde trebuie să se aplice principiul subsidiarității. Mulțumesc! Danke für den Hinweis, Herr Kollege. Mulțumesc pentru această recomandare. Domnule coleg, aveți cuvântul. Köszönöm, elnök, igen, köszönöm, elnök úr. Szeretnék hozzászólni előttem szólókhoz. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur și eu antevorbitorilor mei. Sunt inginer chimist și am uh, lucrat în domeniul biotehnologiei vreme de 30 de ani, deci înțeleg bine uh, acest uh, subiect. După cum ne-a explicat domnul Ciceser în raport, este vorba despre deșeuri din care putem, uh, am putea să producem numai biogaz. Toate celelalte alternative nu sunt posibile, de fapt, nici din punct de vedere tehnic, nici uh, material. Trebuie să ne concentrăm asupra biogazului. Bioetanolul nu este o soluție potrivită aici. Trebuie să ne referim doar la biogaz, biometan. În acest proces, materialul, materia uscată după sedimentare poate fi utilizată încă o dată, iar biogazul poate să fie livrat, Uh, poate să fie purificat ulterior, ca și gazul metan, nu încălzește la fel de bine uh, capacitatea calorică a biogazului, nu este atât de puternică și se utilizează în mod normal la nivel local pentru încălzirea unui cartier sau uh, a unui ansamblu rezidențial. Există o serie foarte uh, extinsă de texte în literatura de specialitate cu privire la acest lucru. Eu um, colaborez cu plăcere cu domnul Chichester. Există, de exemplu, o firmă în Suedia care descrie foarte bine procesul acesta și care se ocupă cu metodele um, concrete și ar trebui să ne concentrăm și asupra acestei firme. Mulțumesc. Comisia mai dorește să spună ceva? Nu? Domnule Chichester, poate doriți să încheiați dumneavoastră? Uh, just a little, if I may, uh, Chair. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș dori să le mulțumesc colegilor pentru contribuții și aș uh, dori, de asemenea, să spun că, într-adevăr, am anticipat observațiile făcute uh, legate de neexcluderea anumitor tehnologii. Cred că este important să ne menținem deschise toate opțiunile. Dorim să încurajăm diversitatea, pentru că este secretul asigurării uh, securității uh, furnizării și introduce și uh, concurență. Am dorit să introduc un alineat în care să subliniez importanța menținerii tuturor opțiunilor tehnice de gestiune a deșeurilor biologice pentru a încuraja inovația și crearea de locuri de muncă în acest domeniu. Sper că în felul acesta răspund uh, sugestiilor uh, făcute de către colegii mei uh, legate de diversitate. Sunt de acord cu observația legată de criterii de sustenabilitate, de viabilitate, însă cred că trebuie să recunoaștem că vorbim despre deșeuri biologice care nu sunt același lucru cu biomasa. Biomasa este ceea ce creăm intenționat pentru a converti în bioetanol și în alte lucruri, pe când deșeurile sunt uh, produse neintenționat. Aș fi foarte interesat să aud mai multe despre aceste alte tehnologii și pe baza acestei discuții voi uh, veni cu un proiect de aviz uh, data viitoare și sper să nu irosim prea multe resurse în acest proces. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Punctul următor este respectarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă. Raportul este Paul Rubic. Domnul Rubic nu este aici, doamna Jordan Sizlik îl reprezintă și deci are cuvântul. Thank you very much. Paul Rubic uh, is... Mulțumesc. Din nefericire, Paul Rubic nu este aici. Încerc să-l înlocuiesc, însă nu o pot face în proporție de 100% pot să vă spun care sunt observațiile sale și vă asigur că observațiile dumneavoastră vor ajunge la el. Pentru a evita uh, inter- greșeli de interpretare, o să vă citesc uh, ceea ce mi-a transmis. Ar vrea ca Comisia să includă următoarele recomandări. În primul rând, să promoveze disponibilitatea licențelor pentru DPI, drepturile de proprietate intelectuală, apoi să considere licențele bazate pe limba originală. Apoi, să se promoveze interoperabilitatea și neutralitatea tehnologică în așa fel încât conținutul acoperit de TPI să fie distribuit indiferent de formatul utilizat și să se permită convertibilitatea între diferitele formate, să se mențină protecția uh, DPI folosindu-se în același timp opțiuni la nivel european în ceea ce privește transparența uh, drepturilor să se aibă în vedere sancțiuni eficace pentru a respecta principiile, de exemplu, interpret, interpreții vă rog să citiți puțin mai rar. Reiau de la punctul 5 atunci. Să aibă în vedere sancțiuni eficace pentru a preîntâmpina încălcarea DPI și pentru a respecta drepturile deținătorilor. considerându-se că există cazuri în care uh, nu se poate trage la răspundere făptașii. Următorul punct, să includă acolo unde este relevant o evaluare a impactului DPI, mai ales în ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii, acest impact în toate evaluările de impact și să contribuie la observatorul de luptă împotriva pirateriei la activitatea acestuia pentru a dezvolta standarde în așa fel încât să existe date comparabile cu privire la actele de piraterie și valoarea acestora în toate sectoarele. Darf mich herzlich bedanken. Mulțumesc. Nimeni văd că nu vrea să ia cuvântul pentru că nici raportorii din umbră nu sunt aici. Este o procedură foarte rapidă, probabil că nici comisia nu dorește să ia cuvântul foarte bine, atunci am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 31 și aici este foarte simplu, pentru că raportorul nu este aici, de aceea acest punct uh, va fi amânat. Așadar, avem următoarea ședință pe 4 februarie, ceea ce știți cu toții, de aceea Vă mulțumesc, îmi uh, pare foarte rău că trebuie să închei această ședință și să vă dau liber. Mulțumesc. Ba nu, stați așa. Colegul Chichester are un lucru important de, de spus, deci încă n-am încheiat ședința. Colegul Chichester are cuvântul. Um, mulțumesc. Domnule președinte, nu pot să las să treacă acest moment fără să vă felicit pentru că ați reușit să Uh, încheiați ordinea de zi înainte de timp, cu toate presiunile tuturor uh, membrilor uh, vorbăreți. Vă urez un weekend splendid!